Dear colleagues, please. Stimați colegi, vă rog. Vom începe procedura de explicare a voturilor. Și începem cu raportul Arias Eceveria. Domnul Masaros este în sală? Aveți cuvântul. Stimați colegi, vă rog părăsiți sala în liniște. Where is Mr. Messaros? Napjainkban már az e-kereskedelem az internet szerves részévé nőtte ki magát, de sajnos felelhetőek még bizonyos hiányosságok. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate mai există deficite în ceea ce privește comerțul electronic. Nu există reglementări unitare naționale și de asemenea nu există reglementări comunitare vorbitorul este întrerupt. Aveți cuvântul. Părăsiți sala în liniște, vă rugăm. Dezbaterea continuă. În Europa există 500 de milioane de consumatori, însă, din păcate, nu uh, vedem această unitate la nivelul internetului. Piața comun, uh, comună trebuie să existe și la nivel de internet. Vă mulțumesc! Με ένα λεπτό μέχρι να βιάσει η αίθουσα από αυτούς που δεν ενδιαφέρονται. Vom întrerupe ședința câteva momente pentru a permite colegilor să părăsească, părăsească sala dacă nu mai doresc să asiste la explicațiile de vot. You can start, yes. You, you can okay. start. Quite... Da. Puteți începe din nou, domnule Masaros. Napjainkban már az e-kereskedelem az in... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comerțul electronic reprezintă o parte integrantă a comerțului, însă, din păcate, există în continuare deficite, în special în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Nu există uh, legislații naționale unitare care să reglementeze comerțul electronic. Fiecare al treilea comun, uh, cetățean european a cumpărat ceva pe cale electronică, însă doar 7% dintre cetățenii europeni au făcut această achiziție transfrontalieră. Și alte statistici ne arată că 60% din achizițiile transfrontaliere nu au loc pentru că furnizorii până la urmă nu furnizează aceste uh, produse. 500 de milioane de cetățeni europeni însă există, însă nu vedem asta la nivelul pieței comune a internetului. Și tocmai de aceea am susținut acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Mejaroș. Trecem la următoarea temă. Domnul Kamal are cuvântul. Mulțumesc, Kamal. He's talking to another member. What is? Uh, apologies, Madam Chairman, and thank you. Îmi cer scuze, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să îmi exprim opinia în legătură cu acest vot. Cred că este foarte important uh, și uh, cu toții suntem de acord că există încă bariere foarte multe în, în calea comerțului electronic. Cred că ar trebui să putem cumpăra bunuri fizice, cât și, cât și digitale. Uh, de peste uh, frontiere. Uh, în același timp, există din ce în ce mai mult comerț cu restul lumii și sper că nu uh, căut, și de ce nu căutăm o legislație globală pentru o mai bună coordonare a jurisdicțiilor pentru ca statele din Uniunea Europeană să poată să profita de prețurile mai ieftine din restul lumii, pentru a putea cumpăra produse, bunuri și servicii din restul lumii prin internet. În același timp, trebuie să uh, recunoaștem că există uh, o abundență de bandă de internet și de stocare, prețurile vor tinde către zero. Vă mulțumesc, domnule Kamal. Îi rog pe colegii care doresc să părăsească sala să o facă cât mai repede posibil. Domnul Hannan și uh, un minut pe același subiect. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Alegătorii mei se vor uita la un astfel de raport cu resemnare. Toate frazele, clișeele pe care le le legăm de legislația, le, legăm de legislația europeană sunt uh, prezente în acest raport. Comerțul electronic este foarte important, etc., etc., dar nu facem nimic pentru a facilita acest uh, comerț electronic. Nu avem nevoie de directive și regulamente pentru a le permite oamenilor să cumpere unii de la uh, alții. În momentul în care unul dintre alegătorii mei uh, vinde ceva prin internet unui uh, partener din Noua Zeelandă, reușește să facă lucrul acesta fără legislația europeană. Și această această afacere se derulează fără niciun fel de probleme, probleme care ar putea apărea tocmai datorită legislației europene. Și uh, lucrul acesta este uh, dovedit de faptul că la nivel uh, de comerț am avut realizări nemaipomenite cu toate celelalte părți ale lumii, însă nu am avut realizări la nivel european. Vă mulțumim! Stimați colegi, am terminat discuția cu privire la raportul domnului Eceveira. Trecem la raportul doamnei De Veirac. Doamna Milano a cerut cuvântul. Nu este în uh, sală? Anton Mioții, pentru un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Din acest raport se vede că de foarte mulți ani traficul aerian a crescut. Și în ciuda progreselor în domeniul securității, au, au, riscurile sunt din ce în ce mai mari, riscurile de accidente. Acum, legislația europeană, când se pune problema cercetărilor în acest domeniu și când Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană, EASA, nu există de fapt. Sunt de acord cu cele spuse de raportor și anume că trebuie nevoie de un regulament nou, un cadru nou uh, astfel încât asta să fie un jucător major pentru sporirea securității. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bilbao! a cerut cuvânt. Mulțumesc, doamnă președinte. Regulamentul îmbunătățește investițiile pentru securitate pentru a preveni viitoarele accidente. Coordonarea și atenția acordată victimelor este de asemenea importantă, dar cred că sunt două chestiuni care nu au fost uh, incluse. Cultura personalului, pentru ca personalul să nu fie sancționat pentru deciziile luate, dar să nu se tolereze niciun fel de neglijență și niciun fel de încercare de distrugere distrugere și apoi codul autoreglementării pentru a împiedica difuzarea informațiilor sensibile, astfel încât să se evite suferințe gratuite familiilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că ați vorbit foarte scurt. Domnul Vrasac, un minut. Domnul Vlasac. Doamnă președinte, știm că sistemul actual nu este optim în ceea ce privește cercetarea accidentelor aviatice. În ultimii ani, aviația a devenit din ce în ce mai importantă, există din ce în ce mai bune metode de prevenire și investigare și acest regulament prea, vrea practic să îmbunătățească, să sporească eficiența acțiunilor noastre în cazul incidentelor și accidentelor aviatice. Există deja regulamente din 2002, încoace există de asemenea omologări ale, avia, ale avioanelor, există deja măsuri în ceea ce privește cercetarea accidentelor și incidentelor în, de, avia, avie, de aviație civilă. Uh, Acum vorbim în acest raport despre accesul la uh, um, aeronave a pasagerilor, etc. Ce- Cehia a fost în favoarea acestui raport la nivelul Consiliului. Este vorba de mai multă sec- securitate în aviație și tocmai de aceea sunt uh, pro. Vă mulțumim. Ia Bardzo pani przewodnicząca Domnul Liberațchi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am văzut tot ce s-a întâmplat odată cu erupția vulcanului Island islandez. Ne-am dat seama că suntem dependenți de aviație. Căile ferate nu pot prelua pre- pasagerii în surplus. Tocmai de aceea aviația trebuie să fie una sigură. Și de asemenea trebuie să avem încredere și să investim încredere în aviația civilă. În cazul incidentelor, accidentelor, catastrofelor, este important să descoperim cauzele care le-au generat și, mai important decât atât, este capacitatea noastră de a preveni astfel de acțiuni și accidente, de accidente. Uh, Vreau uh, să îi spun uh, raportoanei că uh, o felicit pentru modul în care a prezentat starea de fapt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Trecem la raportul Vidal Cuatras. Există șapte persoane care doresc să ia cuvântul. Prin urmare, vă rog să fiți uh, succinți. Grazie, signora președinte. Domnule Antonioții. Mulțumesc, doamna președinte. În ultimii ani, multe state membre au suferit în urma crizei furnizării de gaze. Am văzut că Uniunea Europeană depinde de surse externe, ceea ce poate să afecteze interesele politice și economice pe termen lung ale Uniunii. De aceea, sunt de acord că securitatea energetică ar trebui să fie văzută ca parte crucială a politicii de securitate din Uniunea Europeană. Trebuie să asigurăm că furnizarea de gaze va fi continuă în Uniunea Europeană, că va fi neîntreruptă, în special în moment de criză. Acesta este un obiectiv strategic. Sunt de aceea în favoarea acestui raport și sper că regulamentul va fi implementat uh, cât de curând, după cum o cere raportorul. Vă mulțumesc. Domnul Nicolas are cuvântul. Prezident, plynová kríza medzi Ruskom a Ukrajinou počas minulej zimy negatívne zasiahla európskych občanov a hospodár... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Criza gazelor din iarna trecută a avut un efect uh, absolut dezastros asupra cetățenilor europeni și ne-am dat seama, prin urmare, cât de dependenți suntem de uh, furnizarea de gaze din uh, Rusia. Uniunea Europeană trebuie să găsească noi furnizori, noi căi de obținere a gazelor uh, naturale necesare. În ceea ce privește închiderea robinetelor în, în furnizarea de gaze, sunt de acord cu raportorul atunci când spune că trebuie să stabilim securitatea furnizării de gaze în anumite teritorii esențiale. Mi se pare normal să creăm mecanismele necesare la, atât la nivel uh, comunitar, cât și la nivel nege, uh, regional. Domnul Kalinowski. Doamnă președinte, siguranța furnizării de gaze este de mult timp încoace un, o temă esențială la nivel politic. De fiecare dată când vorbim despre această temă și vom vorbi despre această temă, trebuie să ne dăm seama că Uniunea Europeană are nevoie de mult gaz. Raportorul a propus ca timpii de alarmă să fie Reglementații în conformitate. A propus de asemenea introducerea unui nou sistem de urgență. A propus uh, prezentarea unor date cu privire la tranzacții și toate acestea cu siguranță vor spori securitatea furnizării de gaze. În Europa avem foarte multe probleme, însă eu am votat pentru acest raport. przyjęliśmy ważne sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa dostaw. domnule siekierski am adoptat un raport foarte important uh, care se referă la securitatea aprovizionării cu gaze naturale. ce s a propus aici merge în direcția cea bună Însă, cu toate acestea, nu ne oferă securitatea 100%, nici uh, cetățenilor europeni și nici economiei europene. Experiențele din ultimii ani ne-au arătat că ceea ce fac anumite state membre uh, se limitează la propriile interese. Nu s-a vorbit despre adevărata politică de securitate energetică. Și tocmai de aceea trebuie să facem o diferență clară între transportul de gaze și producerea de gaze. Și pe viitor trebuie să luptăm pentru securitatea aprovizionării. Trebuie să creem infrastructura necesară, trebuie să diversificăm sursele, trebuie să depășim cu toții interesele naționale, astfel încât securitatea aprovizionării să fie garantată. Consider că acest document ne oferă baza unei viitoare politici comune. Paldies, priekšsēdētāji! gaz, gaz. Mulțumesc, doamnă președinte. Securitatea aprovizionării cu gaze naturale este un aspect extrem de important al securității energetice și de aceea este extrem de important să avem un singur glas. Acesta este un obiectiv extrem de important. Apreciez munca domnului Oettinger dar 5 ani de discuții sunt o perioadă cam prea îndelungată. Este necesar să avem o diversificare a surselor de energie pentru că Rusia se folosește de situația sa de monopol pentru a influența statele baltice din punct de vedere politic. Ar trebui să aplicăm principiile de solidaritate care stau la baza politicilor comunitare. Nu putem fi de acord cu o situație în care gazele sunt transportate către Europa doar prin Rusia. Trebuie să uh, intensificăm co- cooperarea cu statele din Caucaz și să avem surse alternative. Vă mulțumesc, doamnă Vaidere, domnul Bonsignore. Presidente, ho votato anch'io a favore. Mulțumesc, domnule doamnă președinte, am votat în favoarea acestui raport E momentul să avem o rezoluție clară privind uh, siguranța aprovizionării energetice. Pentru că am văzut foarte bine cât de mult depindem de energia provenită din țări terțe. Regulamentul aprobat aici se ocupă de această chestiune și încearcă să ne ajute să evităm crizele în viitor, făcând un pas către siguranța energetică a statelor membre. Statele membre trebuie să fie aprovizionată cu gaze pentru familii, pentru cei vulnerabili, pentru infrastructură, iar statele membre trebuie să aibă și planuri de urgență și de intervenție. Astfel asigurăm respectul principiului subsidiarității care este foarte drag Parlamentului și mai ales grupului meu parlamentar. Aș dori să vă atrag atenția asupra amendamentului 62 care este foarte important. Țara mea a început acum dialogul cu foarte multe țări care au rezerve mari de gaze. Mulțumesc foarte mult. Domnul, doamna Morconai. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi am aprobat acest regulament privind siguranța aprovizionării cu gaze este un pas foarte important privind punerea în aplicare a politicii energetice. Este de asemenea un pas înainte pentru o solidaritate, solidaritate mai bună și pentru o cooperare regională. Am votat pentru acest raport pentru că mă aștept ca regulamentul să asigure ca insulele energetice, cum ar fi statele baltice, să nu fie lăsate de capul lor, să nu fie abandonate se dă și un imbol dezvoltării diverselor proiecte, dar regulamentul are niște defecte, cum ar fi ideea eliminarea ideii de a monopoliza Gazpromul și de a, de a monitoriza monopolul Gazpromului. Sper că, de fapt, Comisia va începe să pună în aplicare instrumente instrumentul respectiv. Mulțumesc foarte mult și trecem acum la uh, recomandarea Șogor privind acordul de readmisie dintre Comisia Europeană, Comunitatea Europeană și Pakistan. Sunt patru cereri de luare la cuvânt, domnul Mastel, în primul rând. Doamna Mastel. Mulțumesc, domnule președinte. Acest acord de să asigure cooperarea dintre țările respective ca procesul de readmisie să se desfășoare mai repede ca persoanele care nu pot să rămână pe teritoriul european să fie trimise înapoi cât mai repede. Deci trebuie să ne asigurăm că persoanele acestea vor fi reintegrate și transportate așa cum trebuie. Pentru a putea lupta împotriva imigrației clandestine în Uniunea Europeană. Există o clauză care se referă la îndeplinirea standardelor internaționale și respectarea legislației internaționale. Uh, vrem să ne asigurăm că aceste persoane nu se întorc înapoi, iar principiul non-refoulement este foarte important. Să face apel la state pentru ca statele să evalueze riscurile dacă persoanele sunt trimise către o țară intermediară. Va avea loc o reuniune a unui comitet mix și vreau să accentuez faptul că Parlamentul European trebuie să ceară Comisiei să ne informeze regulat apropo de acest comitet comun cu Pakistan. Mulțumesc, domnul Higgins are cuvântul. Doamna președinte, mi se pare ironic că Parlamentul European a votat astăzi un acord de a îi expulza pe cetățenii pakistanezi săraci din, Euro- din Europa, înapoi către o țară care acum este afectată de uh, inundații dezastroase. Poporul Pakistanului suferă acum mai mult decât, or- decât oricând au fost distruse recoltele, Uh, există foamete și sunt afectate mai mult de 20 de milioane de persoane. Nu ar fi mai corect să discutăm cum să uh, rectificăm problema sărăciei din Pakistan? Să uh, eliminăm datorie, datoriile de statele Pakistanului sau să acordăm ajutoarele nu printr-un guvern corupt, ci direct uh, lucrătorilor și țăranilor care sunt cei care suferă în acest moment. Ar fi un răspuns mai potrivit. Domnul Patten are cuvântul. Mulțumesc, m-am abținut să votez asupra acestui acord pentru că Uh, la o primă privire, acest raport este um, favorabil pentru Regatul Unit, însă nu este la latitudinea unui stat suveran să decidă pe cine să poată trimite înapoi. Și eu nu aș putea să votez pentru acest lucru. Uh, Marea Britanie trebuie să își controleze politica de imigrație, ea însăși și nu să asculte ordinele Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Mai, a mai existat o cerere, dar domnul Rotini nu este în sală. Trecem la raportul Kazak în legătură cu relațiile economice și comerciale cu Turcia. Ah, Rode. ok, ok, ok. You have the floor. Aveți cuvântul. I'm sorry, I was sitting on the wrong chair. Pare rău, ședeam unde nu trebuie, dar aș vrea să spun, să spun următoarele. Liberalii din Danemarca sunt foarte mulțumiți de votul de astăzi pentru acordul de readmisie dintre Uniunea Europeană și Pakistan. În sfârșit, după mai mulți ani de negocieri dintre Comisie și Pakistan, s-a ajuns la un acord care permite readmisia imigranților care nu mai îndeplinesc condițiile pentru intrare sau reședință în statele membre ale Uniunii Europene. Acordul acesta este un important instrument în lupta împotriva migrației ilegale în Uniunea Europeană, mai ales că Pakistanul este o țară de origine foarte importantă, dar și o țară de tranzit importantă. Acordul acesta permite Pakistanului să-și recupereze cetățenii și în anumite condiții, chiar și cetățenii unor țări terțe. Acordul acesta va întări siguranța pe teritoriul european. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim foarte mult, domnule Rode. Și acum trecem la următorul raport, relațiile economice și comerciale cu Turcia, raportul Kazak. Sunt 8 vorbitori deci vă rog să nu vă depășiți minutul, domnul, doamna Muscadini. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport. Am votat și în inte și la plenar în favoarea acestui raport, deși uh, Turcia are o barieră vamală în față de Europa, se pot face foarte multe lucruri. Dacă vrem să contribuim la sporirea fluxului comercial, atunci Turcia trebuie să țină seama de poziția și uh, Parlamentul European trebuie să adapteze legislația la achiul comunitar când e vorba de comerțul liber. Trebuie să pună în aplicare proceduri care să combată contrafacerea uh, mai ales a celor produse care afectează sănătatea și să permită lib- mișcarea liberă a bunurilor în zona vămii. Sunt în continuare proceduri foarte greoaie care afectează agricultura europeană și industria europeană. Trebuie să pună capăt discriminării împotriva uh, produselor europene și să se conformeze standardelor de la uh, Organizația Mondială. Domnul Toianu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sigur că am votat împotriva acestui raport, deoarece mi-am prezentat argumentele deja. Nu pot să votez pentru un raport în momentul în care raportorul a fost finanțat, studiile au fost finanțate de guvernul turc. Este vorba de un conflict de interese, după părerea mea. Nu cred că raportul acesta este obiectiv, deci nu pot să-l susțin. În raportul acesta, anumite puncte și anumite articole nu se referă absolut deloc la comerț sau la economie. Aduce o sanale amendamentelor din Constituția turcă Sigur, e adevărat că militarii și sistemul judiciar au accentuat laicitatea Turciei, dar Turcia se islamizează, așa încât eu votez împotriva acestui raport pentru că nu cred că trebuie. Mulțumesc. Doamna președinte, stimați colegi, Uh, Turcia este un actor foarte important în comerțul mondial și a devenit mult mai importantă în ultimii ani. Turcia profită de poziția sa geostrategică în lume. Acordul din 1996 a permis aprofundarea relațiilor cu Turcia în ceea ce privește libera uh, circulație a bunurilor, uh, au, au fost înregistrate progrese și de asemenea legătură cu codul vamal al Turciei. Avem și un acord în legătură cu GSP. Turcia a devenit cea de-a șaptea uh, piață de desfacere pentru importurile noastre și a devenit al cincelea partener în ceea ce privește exporturile. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Vamală va funcționa mai bine. De aceea am votat pentru acest raport. Vă mulțumesc, domnul Iad. Äh, președinte. Între Uniunea Europeană și Turcia există relații comerciale. Din 96 încoace există o Uniune Vamală, însă cu toate acestea există în continuare o serie de uh, deficite pe plan comercial și tocmai de aceea sunt încântat de faptul că Parlamentul a cerut astăzi Turciei să renunțe la barierele comerciale și de asemenea să elimine uh, taxele vamale pentru pentru produsele agrare. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm cu toții că toate produsele agrare importate din Turcia au întrunesc aceleași standarde ca și cele produse în Uniunea Europeană. Am votat pentru, însă putem spune clar că mai sunt multe de făcut. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează domnul Monsignore. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îl felicit pe raportor pentru munca sa și îi mulțumesc și pentru felul în care a abordat acest subiect. Este o problemă pe care am discutat-o de mult cu Turcia, după cum am discutat și aderarea Turciei. Este foarte clar pentru mine că Turcia este un partener comercial extrem de bun pentru Uniunea Europeană. Este un port natural al Europei în Orientul Mijlociu și în relațiile cu Asia. Statisticile sunt bune această relație comercială trebuie să se îmbunătățească și mai mult. Sunt de acord cu paragrafele 16 până la 20, unde se cere eliminarea licențelor de import și să uh, se uh, oprească interzicerea anumitor produse farmaceutice. Trebuie să asigurăm uh, îmbunătățirea relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și Turcia. Vă mulțumesc, domnul Van Dalen. Voorzitter, eh, președinte, am votat în favoarea acestui raport. Asta deoarece se pare că situația comercială cu Turcia se îmbunătățește. De asemenea, relațiile de cooperare cu Turcia, eh, între Turcia și Uniunea Europeană se îmbunătățesc. Asta ne ne dorim și asta se întâmplă. M-am abținut uh, să votez asupra amendamentului 1 pentru că nu cred că Turcia ar trebui să devină vreodată membra a Uniunii Europene. Da, bine, raportul nu se referea la lucrul acesta. În orice caz, pe ansamblu, susțin acest raport pentru că îmbunătățește relațiile cu Turcia. Doamna Sercheschi are cuvântul. Szanowni Państwo, mimo poprawy relacji pomiędzy unią a turcją nadal istnieją Relațiile între Uniunea Europeană și Turcia s-au îmbunătățit, însă există în continuare bariere tarifare și comerciale um, care trebuie să fie eliminate și simplificate. Problemele sunt de ambele părți. de exemplu, în ceea ce privește bunurile contrafăcute, pe care Turcia le introduce pe piața noastră. Există și probleme cu drepturile de autor, însă trebuie să ne uităm la cauzele acestor probleme. Trebuie să privim și să rezolvăm problemele mici înainte ca acestea să devină majore. am așteptat poziția Uniunii Europene atât de mult și Turcia a așteptat această poziție atât de mult încât acum caută alți parteneri și aliați. De aceea trebuie să vedem uh, ambele părți ale problemei. Vă mulțumesc. Ja, dank u voorzitter. Domnul Klaas. Voor het amendement van de EVP Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că votez, am votat în favoarea acestui în favoarea amendamentului propus de unul dintre colegii noștri și împotriva raportului Kazak. Um, amendamentul 1 nu este nici pe departe pe gustul meu, pentru că, bineînțeles, că nu ne putem dori în momentul de față aderarea Uniunii Europene, uh, aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Bineînțeles că raportorul, pe de altă parte, nu pune suficient de mult accent pe democratizare, procesul de democratizare în uh, Turcia, pentru că raportul se referă la relațiile comerciale. Însă trebuie să ținem cont de situația politică din Turcia în momentul de față. Islamizarea este în curs atât la nivel de societate cât și la nivel instituțional. implementarea legislației constituționale este esențială pentru a ne asigura că guvernul este secular în Turcia. Mulțumim, trecem la următorul raport, raportul de Lange. Legislația comunitară privind conservarea biodiversității. Doamna Ronjoli are... Lepto, paracalo. Miss, Mrs. Ronjoli. Doamna Ronjoli. Doamna Ronjoli. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul pe care l-am votat astăzi merge în direcția bună pentru a proteja biodiversitatea și ecosistemele. În, în sfârșit, biodiversitatea este asociată ideii de gestionare responsabilă pentru a avea ce să lăsăm urmașilor noștri. Trebuie să acționăm foarte rapid în ceea ce privește biocompatibilitatea. Nu am reușit să obținem oprirea biodiversității până în 2010. Acest uh, obiectiv a fost amânat cu încă 10 ani. Însă trebuie să uh, ducem la conștientizarea în statele membre și în instituții. Avem uh, diverse habitate în zona Mediteranei care trebuie să fie păstrate pentru că sunt de neînlocuit ne datorăm acest lucru nouă și generațiilor viitoare. Vă mulțumesc, doamna Iordan Cizeli. Eu sunt putpăr la porocilo o implementație. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește raportul cu privire la implementarea legislației comunitare privind conservarea uh, biodiversității. Trebuie să recunosc că am sprijinit acest raport. Există multe concluzii bune în acest raport, însă trebuie să recunoaștem faptul că multe dintre obiective nu au fost atinse deja din pricina lipsei voinței politice. Nu există date suficiente, finanțarea este slabă și de asemenea nu există integrare la nivelul politicilor uh, sectori, sectoriale. Avem nevoie de schimburi de bune practici, avem nevoie de Uh, lecții date statelor care nu obțin rezultate marcante în domeniu. Uniunea Europeană are nevoie de o politică clară în ceea ce privește conservarea biodiversității, o politică comună. Vă mulțumim, doamna Paistela. Presidente, la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Doamna președinte, protejarea biodiversității și a ecosistemelor, împiedicarea pierderii biodiversității, nu este doar o datorie morală, ci și una economică. Trebuie să păstrăm planeta pentru generațiile viitoare. Cred că directiva se asigură că vom avea flexibilitatea necesară pentru a adapta regulile pentru mediul local. Se vor respecta, sper, regulile subsidiarității și proporționalității Însă anumite măsuri propuse reduc eficiența acestei legislații. Trebuie să oprim fragmentarea finanțării, trebuie să ne asigurăm că vom putea folosi bugetul comunitar pentru a păstra biodiversitatea. Cred că putem, ne putem asigura că vom putea menține biodiversitate în domeniul uh, agriculturii. Domnul Micolasic. Mersi, madame la președintă, coleginia, colegovia. Europskej Unie e... Stimați colegi, în Uniunea Europeană 42% din uh, mamifere și 55% din fondul piscicol și de asemenea dintre păsări sunt pe cale de dispariție. Din păcate, nu toată lumea cunoaște această situație dramatică, nici cetățenii și nici Comisia Europeană. Toată lumea rămâne, este mută în momentul în care este confruntată cu această cifre. Măsurile de contracarare a acestei situații trebuie să fie implementate. Dacă vorbim serios și dacă ne dorim într-adevăr să le oferim copiilor noștri, să un mediu, înconjur, un mediu înconjurător sănătos, nu ne putem permite să nu uh, întreprindem măsuri de contracarare în momentul de față, cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Domnul Iar, vă mulțumesc, doamnă președinte! Diversitatea faunei și florei sunt esențiale pentru asigurarea siguranței amelintare Tocmai de aceea trebuie să ne, să ne adaptăm schimbărilor climatice, pentru că biodiversitatea este pusă în pericol la nivel mondial din cauza activităților umane și acum e momentul să încercăm să conservăm ceea ce a mai rămas și să retrezim la viață natura. În acest context, e clar că agricultorii europeni sunt uh, partenerii noștri, nu, nu dușmanii noștri și trebuie să acționăm în concordanță, după părerea mea. Și acum o veste uh, pozitivă. Am reușit în uh, Saxonia să introducem uh, din nou lupul în pădurile noastre după 42 de ani de absență. Este o veste extraordinară. Vă mulțumim, domnule Iar Mulțumesc, președinte. Biodiversitatea și mediul sunt zone foarte importante, mai ales în ceea ce privește nivelul de viață al consumatorilor. Dacă vrem să acționăm în sens ecologic, nu putem ignora biodiversitatea și cred că Trebuie să recunoaștem pierderile care au loc, deci trebuie să adoptăm măsuri noi, legislație nouă, ca să punem capăt acestor pierderi. Și este important în Uniunea Europeană, unde sunt foarte mulți oameni care recunosc pierderea biodiversității, dar nu sunt gata să facă mare lucru. Opinia publică nu este conștientă de acțiunile care trebuie puse în aplicare. Deci sunt de acord cu cele propuse de raportor și anume că e nevoie de o campanie. Domnul Kalinowski. Mulțumesc. Mulțumesc. Bogăția naturii și biodiversitatea sunt unele din elementele de care putem beneficia noi oamenii. Uh, dar noi oamenii distrugem ce a creat natura, ce ne-a dat mama natură. Avem programul Natura 2000 care poate să protejeze natura de noi, dar avem nevoie de finanțare de mai multe penalități financiare pentru cei care distrug biodiversitatea, de mai multe sancțiuni. Susțin raportul de Lange și susțin o susțin pe raportoare când vorbește despre plata de compensaie pentru fermieri în contextul politicii agricole comune. Farmierii iubesc natura, sunt păstrătorii mediului, ei colaborează cu natura, dar au nevoie de susținere financiară pentru a continua să facă acest lucru, fiind bine plătiți. Următorul vor, domnul Morconai, sau doamna Morconai. Mulțumesc, doamnă președinte. Asigurarea biodiversității este legată de multe alte domenii de politică. Pescuitul, agricultura, toate aceste sectoare au o influență asupra mediului. De exemplu, în jurul Mării Baltice. Marea Baltice este o mare internă a Uniunii Europene și este cea mai poluată mare din Uniunea Europeană. Trebuie să avem grijă de biodiversitate, iar până acum n-am făcut destul vorbind despre UE, trebuie să spunem că statele membre trebuie să-și facă temele, trebuie să-și îndeplinească datoria, trebuie să încerce să ajungă la pescuit durabil, să funcționeze Natura 2000, să reducă poluarea în diverse zone de mediu. Toți acești factori care se adaugă poluării din Marea Baltică, de exemplu, au dus la pierderea biodiversității Cred că trebuie să ne luptăm și cu activitățile irresponsabile ale industriei, pentru că și ei contribuie la poluare. Mulțumesc! Următorul raport acum, raportul Ferreira, prevenirea catastrofelor naturale și a celor provocate de om. Sunt doi vorbitori pe listă. Domnul Ungers. Doamnă președintă, votul de astăzi privind raportul Ferreira a fost bun. Este un raport uh, minuțios care ne învață cum să facem față acestor dezastre. Punctul de plecare este că măsurile puse în aplicare de prevenire a accidentelor au fost insuficiente până acum și nu au fost puse în aplicare cele mai multe dintre ele, așa că acum trebuie să ne asigurăm că măsurile naționale sunt eficiente și avem nevoie și de măsuri europene mai eficiente. Și trebuie să le permitem oamenilor să aibă acces la Fondul European de Solidaritate în caz de catastrofă, în caz de dezastru Trebuie să se implice mai mult și jucătorii mai bogați. Trebuie să ducem la o mai bună integrare, astfel încât factorii regionali să se implice în programele de uh, funcționare. Acesta, deci, raportul acesta este un pas în direcția bună pentru că ne ajută să avem grijă de mediu. Mulțumesc, domnul Pereira. dacă ne analizăm exodul rural, vedem că sunt din ce în ce mai multe dezastre, prea multă ploaie, prea multe focuri în păduri, prea mari perioade de secetă, iar uh, tot cei din zona rurală trebuie să facă să le facă față fără prea multă susținere. Ce vreau să spun? Este important să încercăm să protejăm lumea rurală ca să poată supraviețui. Lumea rurală este cea care suferă în cazul acestor dezastre naturale, iar fermierii rămân aproape fără venituri ca urmare a unor asemenea catastrofe. Comisia trebuie să creeze un sistem public de asigurări la nivelul Uniunii Europene ca să protejeze acest sector și să ne asigurăm că există stabilitate financiară și economică pentru fermieri în cazul unor asemenea dezastre, fie naturale, fie provocate de om. În aliniatul 36 din raportul domnului Ferreira s-a spus acest lucru și am votat pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult. Următorul raport, ultimul, reducerea sărăciei și crearea de locuri de muncă, doamna Teoharos este raportorul. Sunt șase vorbitori pe listă. Domnul Rongila cred că nu e, sau doamna, nu e în, în uh, sală. Domnul Kalinovski. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să ajutăm pe cei săraci iar Uniunea Europeană trebuie să prevadă măsuri de bază pentru protejarea săracilor. Nu putem pune sub semnul întrebării această, această problemă. Tocmai de aceea salut discutarea acestui raport, însă vă atrag atenția asupra punctului 54 în calitate de agricultor. Este vorba acolo despre revizuirea politicii de subvenție a Uniunii Europene. Da, într-adevăr, aceste uh, măsuri trebuie să fie rediscutate. Însă, în același timp, nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat cu reforma zahărului. Reforma pieței zahărului trebuia să aducă beneficii, însă nu micii producători au profitat de pe urma reformei, ci marii cultivatori din America de Sud. Prin urmare, trebuie să fim uh, precauți. Am uh, votat pentru raport, însă împotriva aliniatului 54. Vă mulțumesc, domnul Van Heck, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul a fost unul echilibrat, însă am votat împotriva sa, cu toate că este echilibrat, pornește de la premisa că trebuie să se acorde din ce în ce mai multe ajutoare, în special către Africa. Și că acest lucru va uh, duce la depășirea uh, problemelor Africii. Poate este corect din punct de vedere politic, dar nu în realitate. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat din anii 40 în Africa, sute de miliarde de dolari și de euro au fost trimiși acolo și acum uh, nivelul sărăciei este chiar mai ridicat în statele africane. Trebuie să ne uh, gândim la ajutoare de urgență și să uh, eliminăm alte tipuri de ajutoare. Trebuie să ne asigurăm că ajutorul vine din interiorul Africii și pentru Africa. Vorbim aici despre 1,8 trilioane de uh, euro de care are nevoie Africa. Mulțumesc, domnul Bonsignore. Președinte, îmi iei complimente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să-l felicit pe raportor pentru munca sa. Uniunea Europeană a susținut întotdeauna statele în curs de dezvoltare. Raportul de astăzi ne amintește tuturor faptul că mai este multă cale de bătut. Pentru a îmbunătăți condițiile din aceste sa, state, trebuie să ne asigurăm că există standarde înalte, respectate acolo în ceea ce privește drepturile muncitorilor, în ceea ce privește siguranța muncii, etc. Apreciez aliniatul 38, unde se menționează importanța egalității de gen în statele în curs de dezvoltare. Aceasta este o bază a succesului economic pe viitor. Așadar, femeile trebuie să aibă acces pe piața muncii acolo. Uniunea Europeană trebuie să folosească toate instrumentele disponibile pentru a eradica uh, exploatarea copiilor. După cum raportorul, de fapt, a și subliniat în aliniatul 38, unul dintre cele mai mari uh, obstacole în calea dezvoltării este educația slabă. Pentru a reduce uh, sărăcia, trebuie să luptăm pentru îmbunătățirea educației. Vă mulțumim, domnul Camara. Mulțumesc foarte mult, <laughs> domnul președinte. Cred că toți uh, sunt pentru ideea um, luptei împotriva sărăciei. Acum câteva, câțiva ani am avut un asemenea atelier în Africa de Sud și am discutat despre acest lucru și a pus întrebarea cum vă putem ajuta și am spus, cât, el mi-a spus câteva lucruri și anume ajutoarele trimise să nu ducă la menținerea unui guvern corupt la putere. De foarte multe ori așa se întâmplă să deschidem piețele, să încurajăm liberalizarea, să ne asigurăm că scăpăm de monopolul de stat și apoi să uh, se reformeze politica comună, agricolă comună pentru a nu elimina fermierii din țările în dezvoltare. De asemenea, măsuri de adaptare la granițe pentru a nu menține în afara Uniunii Europene exporturile venite din țările respective. Iar uh, multe din partidele reprezentate în Parlament încearcă să facă acest lucru. Trebuie să abordăm acest nonsens economic. Mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul. Uh, Vă mulțumesc. Am votat uh, pentru acest raport care arată că nu îi uităm pe cei care suferă de sărăcie în lume, chiar în timp de recesiune. Când am vizitat Africa acum câțiva ani, cumpăram ziarul în fiecare zi și mă surprindea de fiecare dată cât de mult eh, se împotriveau ziariștii ONG-urile, ONG-urilor. Eh, trebuie să purtăm o dezbatere în acest sens, pentru că nu trebuie să încercăm să impunem o viziunea noastră a lumii. Nu, nu, nu trebuie să uh, avem contacte doar cu guvernele uh, statelor africane, ci să ne întâlnim cu liderii locali pentru a ne asigura că fondurile vor fi folosite corespunzător. Mulțumim, domnule Kelly. Mulțumim tuturor colegilor. Suspendăm acum ședința și revenim la ora 15.